Proszę Państwa, 15 minut minęło akademickie. Doamnelor și domnilor, sfertul de oră academic a expirat. Așadar, vă propun să începem fără să mai așteptăm, fără să mai întârziem, pentru că avem uh, alături invitați uh, pe experți și reprezentanți ai lumii academice. După cum bine știți, Tema audierii noastre este sporirea aportului și cantității de proteine vegetale în Europa. Bun venit tuturor, bun venit invitaților și participanților din sală. După cum bine știți, agricultura europeană este foarte dependentă de importurile de proteine vegetală și avem uh, nevoie urgentă să ne adaptăm și să recuperăm acest decalaj, această întârziere. Trebuie așadar să creștem producția de proteină vegetală în Europa. Asta sigur și în funcție de posibilitățile pe care le avem aici. Am uh, spus acest lucru de mai multe ori, însă de fiecare dată ne-am dat seama că cel mai uh, simplu lucru este să importăm pur și simplu soia, soia ieftină, ne-a venit mult mai ușor să importăm decât să investim în cercetare cercetarea fiind necesară pentru a îmbunătăți productivitatea de proteine vegetală în Europa. Iată de ce revenim astăzi la această temă din nou. Există și o anumită presiune socială pe care o exercită anumite ONG-uri. Audirea noastră de astăzi va fi organizată în două părți. O să vi prezint pe invitați pe fiecare în parte. Mai întâi vom da cuvântul domnului profesor Berhan Scheffer, care ne va face o prezentare de aproximativ 10 minute cu privire la leguminoase, legumele pentru boabe, o șansă de a crește cantitatea de proteine vegetale și va vorbi de asemenea despre sisteme de recoltare inovatoare. Domnul profesor Șefer este bine cunoscut în domeniu, a avut o activitate foarte bogată în domeniul leguminoaselor și este președinte al secțiunii proteaginoase a Comisiei pentru Managementul Producției la UFOP, Uniunea pentru Promovarea oleaginoaselor și proteaginoaselor și vicepreședinte al Comisiei pentru Zootehnie al Societății Agricole Germane. După care va lua cuvântul domnul dr. Andrei Gasovski. Domnia sa este profesor de științe agricole și doctor în științe politice. a lucrat și în diplomație, a avut uh, diverse funcții, a fost uh, ambasador, a lucrat și la reprezentanța Poloniei pe lângă Uniunea Europeană. Așadar, cei doi invitați vor lua cuvântul, după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Și sigur că invitații vor avea ocazia să răspundă la întrebările adresate. Acum are cuvântul domnul Șefer. Vă rog. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, meine sehr Domnule președinte, domnilor și domnilor, mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi astăzi aici. <clears throat> Subiectul a fost uh, numit, iată cele șase puncte la care aș dori să mă refer în scurtul timp pe care l-am la dispoziție. Iată cum uh, au evoluat suprafețele de producție exemplar pentru cele patru tipuri în țările principale unde sunt cultivate mazăre, fasole și soia și lupine. Um, acestea sunt datele. Tendința, vedeți că continuă de anul trecut în coace, 2015-2016, au crescut suprafețele pentru aceste culturi. Aș spune că la modul general uh, lipsește, lipsesc proteinele din plante în Europa. Avem de acoperit un gol de vreo 70%, acoperite deocamdată prin importuri, în special din soia. Pe de o parte scade suprafața și avem acest deficit. Suprafețele au de suferit, dar uh, au crescut abia din 2014 încoace, după modificările din politica agricolă comună. Cresc prin măsurile de greening. Uh, fermele, companiile au inclus deja multe astfel de produse. Uh, procentual nu se poate crește prea mult, doar prin suprafețe noi și prin uh, agricultură biologică. Dacă dorim îmbunătățiri, trebuie ca aceste produse să fie uh, crescute și în fermele tradiționale, convenționale. <clears throat> Avem 0,7% 0,7 la 1 noi ne-am putea închipui însă un factor de 1 la 1, încurajând fermierii să uh, crească și astfel de plante. Iată câteva tendințe interesante pe piață, produse noi, create uh, care promovează o senzație de sațietate, care scad presiunea arterială, substituie carbohidrații în făine și reduc Știm că aceste proteine pot reduce nivelul colesterolului și deci și pot să aducă un aport important de alte substanțe și această tendință va continua, adică și piața va, încep, va cere din ce în ce mai mult astfel de uh, plante cu conținut înalt de proteine. Mai mult decât atât, se știe foarte bine, cred că în acest cerc select se știe foarte bine și alte efecte pozitive, mai ales dacă ne uităm la gazele cu efecte seră, emisii comparat cu proteinele animale, comparativ produsul de, uh, scuze, consumul de apă și combustibilii fosili, folosirea de combustibili fosili. Deci avem două efecte care se ajută reciproc. Durabilitatea și pentru hrana umană va fi sporită. Se mai vede însă și că pot apărea și alte efecte. Iată câteva exemple dintr-un teren unde am făcut niște teste. vedeți aici, în aceste diferențe, folosirea de mai puține îngrășăminte. Apoi se folosesc și mai puțin fertilizatori și pesticide. Noi lucrăm de 25 de ani la astfel de sisteme. Există efecte pozitive cât privește recolta, aceasta sporește și pentru uh, plantele care vor fi cultivate ulterior pe acele terenuri. <clears throat> Avem o îmbunătățire a structurii solului, ciclurile infecțioase sunt întrerupte, crește biodiversitatea și populația de râme crește de asemenea. Activități de conservare a solului sunt posibile în același timp. Iată în fotografie multe paie Uh, rămase pe teren, dar plantele pot crește fără probleme. Iată, deci, multe efecte pozitive. Putem folosi mult mai puține pesticide și avem și posibilitatea de a lupta împotriva unor boli unde deja, deja există rezistență la, la aceste substanțe. Aceste leguminoase Aduc așadar un aport important la o agricultură modernă. Un alt exemplu se poate reduce și cantitatea de plante uh, inutile care cresc în același timp. Ce mai pot spune din perspectiva Germaniei, ceea ce privește erbicidele, avem niște limitări care ar putea duce la o descurajare a cultivării unor astfel de planturi. Toate aceste substanțe sunt în perioada de re-registrare, sunt permise numai uh, în situații dificile, cel puțin în Germania nu vom mai putea folosi niciun erbicid pe care să-l putem folosi în acest domeniu. La fel și la insecticide, decizia cu privire la pirimicarb s-a luat deja. Acesta nu va mai fi disponibil pe viitor și nu ne așteptăm la substanțe noi în acest sens, piața e prea mică. Mai există și alte limitări în domeniul convențional. <clears throat> situația slabă de pe piață, competitivitatea scăzută, prețuri mici de multe ori, pe anumite segmente de piață nu putem aduce suficiente cantități, lipsește încurajarea necesară, nu există cunoștințe suficiente pentru folosirea acestor uh, legume. Soia este standard, calitatea e cunoscută, se găsește peste tot de multe ori lipsește sau nu este transparent lanțul uh, valoric. Ce recomandări am? E important să, sim- să aducem o armonizare care de fapt nu există în acest moment, deși UE susține că dorește acest lucru, și o simplificare a înregistrării pesticidelor. Aș recomanda ca în domeniul uh, ecologizării să ajungem la un factor de 1 la 1 și mai văd necesitatea unor noi lanțuri valorice pentru hrană inovatoare și mai mult decât atât să vedem cum putem înlocui soia de import cu leguminoase din, uh, din UE. Și cu aceasta vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! chwili pana profesora Gąsowskiego, jeśli by można... Acum o să îl rog pe domnul Gasovski să ia loc aici alături de mine. you very much. Mr. Dr. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, vreau să vă felicit pentru că, iată, ați creat ocazie de a discuta o temă atât de importantă precum uh, soia. Dar trebuie spus că există și alte sectoare în care Uniunea Europeană este dependentă de importuri, precum energia. Ca și la alimente, avem tot felul de probleme din cauza faptului că populația lumii a explodat. Vedem uh, din rapoartele publicate, inclusiv de comisia dumneavoastră, că va fi necesar să creștem producția de hrană între 60 și 100% în anii ce urmează. Și aș uh, veni acum la obiectul discuției noastre, importanța politicilor agricole. Aș vrea să compar pentru dumneavoastră două politici agricole, cea a Uniunii Europene și cea a Braziliei. Ca să facem asta comparație, putem folosi mai multe metode. Eu am folosit uh, un indicator sintetic, anume valoarea producției brute agricole. În graficul din imagine vedeți comparația dintre Uniunea Europeană și Brazilia. Este o comparație ce pornește din 1970 până în anii 2000. Vedem că în primele două decenii a crescut valoarea producției agricole brute în Uniunea Europeană, după care s-a stabilizat la un nivel destul de înalt. În cazul Braziliei, vedem o creștere constantă a acestei valori a producției agricole brute. Însă, pentru că e vorba despre soia, haideți să ne uităm și la soia. Cum se poate face comparația? Avem aici mai multe cifre. Vedem uh, că Brazilia este cunoscută ca un exportator de top în uh, ce privește cafeaua și zahărul. La începutul secolului 20 a început să exporte foarte multă carne de pui, de vită și soia. A ajuns să rivalizeze cu Statele Unite. Pentru că noi trebuie să ne concentrăm astăzi pe soia, haideți să vedem cum arată piața mondială uh, pentru soia. Vedem uh, un alt grafic. Acesta este un grafic ce vine de la Departamentul Agricultură al SUA. Brazilia nu numai că este exportatorul numărul 1 de soia acum, în acest moment, ci va fi și pe viitor, de fapt America de Sud. Cine este acum uh, importatorul numărul 1 de soia? China, adevărat, dar Uniunea Europeană este și ea printre primele țări sau printre primele regiuni importatoare. Și acum, partea a doua a prezentării. De ce în Uniunea Europeană avem această problemă a lipsei de proteine vegetale? Dacă ne uităm, pentru fermieri nu e mare diferență să uh, crești uh, soia sau să uh, crești sfeclă. Se folosește o tehnologie grâu, nu sfeclă, soia sau grâu. Se folosește o tehnologie similară. Cu toate acestea, în Uniunea Europeană, deși producem mult grâu, nu putem produce soia, importăm. Așa că întrebarea este de ce fermierii din UE nu urmează exemplul celor din America care iau în calcul uh, prognozele privind uh, prețul uh, cerealelor. Ei în fiecare an uh, au uh, niște estimări cu privire la cum va evolua prețul uh, secarei sau prețul grâului și în funcție de ce e mai avantajos aleg cultura. În Uniunea Europeană însă nu reușim să facem acest lucru. În Franța, de pildă, vedem că um, productivitatea este um, pentru soia una care lasă de dorit. Compar aici în imagine productivitatea la grâu și principalele leguminoase cu boabe în UE27. Vedem că grâul este clar pe primul loc, este mult mai productiv. Așa e considerat. Așa că, oare aceste culturi proteice în Europeană nu sunt culturi orfane? Răspunsul la întrebare poate fi găsit în raportul intitulat Perspectiva agricolă a Uniunii Europene, piețe agricole și venituri pe 2015-2020. Vedem că producția de aceste culturi proteice a scăzut foarte mult în ultimele două decenii din cauza că nu este rentabilă economic, din cauza că are productivitate mică, dar și din cauza că importul de oleaginoase și proteine din vegetale e scutit de taxe vamale la importuri. Pe graficul din imagine vedeți suprafața cultivată cu legume pentru boabe. Și vedeți că e o suprafață foarte mică. Dacă ne uităm însă la anul 1960, înainte să se introducă politica agricolă comună, vedem clar că suprafața cultivată cu aceste legume a scăzut. După ce s-a introdus PAC, suprafața alocată culturilor proteice a scăzut. La polul opus, Brazilia și-a gândit politica agricolă astfel încât să aloce suprafețe mai mari pentru cultura de leguminoase. Diferența constă în uh, lipsa de atractivitate economică, ca să zic așa. Însă, să nu uităm ce ne-a spus laureatul primului Nobel pentru economie 90, din 79, care a spus că fermierii pot face, pot transforma nisipul în aur dacă au condiții economice prielnice. Și dacă vorbim despre economie, importurile scutite de taxe vamale sunt cel mai mare obstacol în calea dezvoltării culturilor proteice în Uniunea Europeană pentru că majoritatea importurilor în 2014, de pildă, sunt uh, importuri scutite de taxe vamale. E vorba de acele turte care vin angro. În plus, s-au mai făcut modificări de politică uh, care au anumite efecte, însă efecte minime. E nevoie de mult mai mult. Avem câteva programe, câteva proiecte pentru producția de culturi proteice, însă suma alocată este sub 20 de milioane de euro. Dacă comparăm asta cu 4 miliarde de euro cât are zona de cercetare și uh, dezvoltare agricolă, ne dăm seama foarte bine că culturile proteice nu reprezintă neapărat prioritatea numărul 1 a Direcției Generale Agri. Așadar, ce soluții putem uh, găsi pentru a rezolva această problemă? Mai întâi, trebuie să creștem producția de plante proteice prin diversificare biologică, prin acordarea de stimulente economice noi și să diversificăm importurile pe termen scurt. Merg mai departe. Avem diversificare biologică. Este o nevoie vedeți în tabel diversele specii care sunt cultivate în Uniunea Europeană și diferențele de conținut de proteine ajung până la 30%. Pentru fiecare specie, diferența dintre conținutul minim și maxim poate ajunge chiar până la 40%. Așadar, vedem că există un potențial foarte mare pentru fermieri, pentru cei care cultivă aceste soiuri. Spuneam că e nevoie și de stimulente economice noi. Cred că e nevoie de un program de acordare de compensații pentru fermierii care aleg să cultive plante ce fixează azotul în sol. Pentru legume și pentru leguminoase în general, ă, avantajul este că rădăcinile lor permit să fixeze azotul în sol. Și după cum a apărut ă, în raportul doamnei Anthea McIntyre, îngrășămintele cu azot, azotatul practic, sigur că ajută să obții o productivitate foarte mare. Dar, de fapt, acestea costă pentru că producerea îngrășămintelor uh, necesită cam 50% din energia fosilă consumată în sistemul de producție agricolă. Putem transfera, transfera deja deci, acest consum de energie, putem chiar să îl diminuăm dacă încurajăm fermierii să cultive leguminoase. Apoi, o altă măsură este să facem ceva în legătură cu scutirea de taxe vamale a importurilor de soia și de turte. Asta putem să facem dacă alegem să susținem această industrie nouă. Uh, dacă tot ne uităm la importuri, de ce să nu privim și spre Est, spre Ucraina, Rusia, să avem legături mai strânse cu aceste țări care sunt cele pe continentul nostru? Cred că ar fi un lucru benefic pentru fermierii noștri, pentru fermierilor și pentru relațiile politice în general. Concluzii. În primul rând, tehnologic nu există niciun fel de diferență între cultivarea de grâu sau de soia. În al doilea rând, am identificat principalele motive pentru faptul că avem importuri de soia la un nivel atât de mare, un nivel inacceptabil, anume sunt scutite de la taxe vamale importurile de proteine vegetale, culturile proteice au randament relativ scăzut în Uniunea Europeană, nu există suficientă cercetare, nu există diversificarea importurilor și nu există o decizie politică în acest sens, în mod clar. Eu sunt, de fapt, destul de pesimist, pentru că văd că nu există voință politică să rezolvăm această problemă a dependenței foarte ridicate de importuri în Uniunea Europeană. De ce? Din cauza unor lobbyiști care militează pentru organisme modificate genetic, pentru că uh, cei care vor să cultive soia modificată genetic sunt foarte activi și și pentru că grupul fermierilor uh, sau categoria fermierilor este uh, foarte slabă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această prezentare. După cum v-am promis, avem prima sesiune de întrebări și răspunsuri. Primul înscris pe lista de vorbitori este domnul Tarabella. Mulțumesc domnilor Șefer și Gasovski pentru prezentările foarte interesante. Am avut oportunitatea de a îl asculta pe profesorul francez Dufimie, care ne vorbea despre acordurile Bleros, care și el spunea că acestea, se, acestea încalcă protocolul de la Kyoto. Și spunea că importăm 70% din furajele Uh, folosite pentru animalele noastre pe acest continent. Din prezentarea dumneavoastră am, in, am înțeles că ar trebui să facem în așa fel încât Uniunea Europeană trebuie să aibă o strategie mai clară, că se pot face creșteri a randamentului, mai ales în România, în Polonia, țări care ar putea să ne ajute să reducem, nu până la zero, dar să reducem totuși dependența noastră de America, de exemplu, în ceea ce privește producția de proteaginoase. În opinia dumneavoastră, ce strategie ar trebui să avem în PAC? Și, după cum a spus și dumneavoastră, proteaginoasele fac uh, obiectul unei decuplări am păstrat un procentaj destul de mic pentru a sprijini aceste culturi. Ar trebui să facem și mai mult. Deci, în viitor, în opinia dumneavoastră, ce strategie ar trebui să avem în așa fel încât, la nivel european, să avem o strategie reală pentru scăderea dependenței noastre de țările din afara Uniunii Europene? cum am putea să depindem mai mult pe, ce, pe țările din Uniunea Europeană, am menționat România și Polonia, dar putem, cum putem depinde și de țările vecine Uniunii Europene, de exemplu Ucraina, da? la nivel, ca să coprăm mai bine la nivel economic. Doamna Heisling, domnul Heisling. Ja, Dank für die... Mulțumesc pentru lucrurile interesante spuse. Sper că ați citit și raportul din 2011 adoptat de Parlamentul European cu privire la problemele pe termen lung ale deficitului de proteine. Nu e un subiect nou, eram raportor la vremea respectivă și acum aud exact aceleași lucruri ca acum câțiva ani. Tot, toată lumea spunea că le pare rău că există aceste lipsuri și lipsurile nu scad, nu devin mai puține. Și am avut atâta, atunci câteva încercări în politica agricolă comună să o considerăm o măsură de ecologizare dar uh, tot nu pare să funcționeze. Am spus atunci că există grupuri puternice de lobby care nu au interes să ne producem uh, proteinele. Ne puteți spune despre cine e vorba? S-a mai referit un coleg la acordul Blair. Uh, da, trebuie să luăm și măsuri politice s-a comparat uh, Europa cu situația din Brazilia. Sper însă că nu avem nevoie de aceste comparații. Știu că se cultivă mult acolo, dar nu se cultivă durabil acolo. Deci nu ar trebui să ne măsurăm cu ei. Întrebarea este și asta, astea toate apar în raportul meu. De ce nu se investește în cercetare în acest domeniu? De ce, de ce nu se include în obiectivele climatice? De ce nu calculăm cât azot reducem acolo? De ce nu fixăm asta și cu prețul? De ce nu includem asta într-o strategie de diminuare a emisiilor? De dimineață a fost aici comisarul pe energie, care a spus și el, trebuie să facem așa ceva în agricultură. Iată, asta e măsura, să uh, folosim mai multe plante leguminoase. Dar nu facem asta și folosim <clears throat> uh, îngrășăminte minerale. Mai am întrebări și pentru domnul Șefer. M-am mirat câteva din lucrurile spuse de dânsul. Pe de o parte, n-ați menționat lucerna și trifoi, ați vorbit doar de boabe. E important în uh, creșterea de vite, Dar faptul că ați menționat că singura problemă ar fi că pe viitor vor exista prea puține erbicide, îmi pare rău, dar fermele bio arată că se poate foarte bine și fără erbicide și pesticide. Și sunt tot mai multe uh, ferme bio. Chiar nu mi se pare că asta e marea problemă. Și am spus-o și atunci în raportul meu. E un deficit informațional, de cunoștință la agricultura convențională. Nimeni nu mai știe cum se cultivă aceste plante și trebuie să promovăm aceste tehnici în agricultura convențională. Darf ich direkt darauf antworten, Horst? Pot să vă răspund direct, domnule Häusling. Cât privește Trifoiul și Lucerna, sunt totul de acord cu dumneavoastră, dar nu e subiectul meu, l-am lăsat pe din afară pentru că nu despre asta am vorbit. Dar cât privește ierbicidele, sunt împotriva dumneavoastră. Sâmbătă am vizitat din nou o fermă recent și am văzut problemele la fața locului. În multe cazuri nu trecem de o treime din cât se uh, recoltează în agricultura convențională. Știm despre ce vorbim, știm care sunt problemele, uh, problemele cresc în acest domeniu, un lucru însă e adevărat. Fermele bio au făcut foarte mult în acest sens, dar au probleme pentru că au prea multe leguminoase. Cred că știți acest lucru. Iar o extindere putem atinge doar prin sporirea suprafețelor bio sau prin agricultura bio, um, convențională. Dar aici lipsesc încurajările și pentru partea practică avem prea puține instrumente. Lucrăm de mult timp în acest sens, deci nu sunt chiar de acord cu dumneavoastră, dar după cum vedeți, lucrez împreună cu ferme biologice. Nu e vorba că nu există cunoștințe, cunoștințele există, le împărtășim și primim răspunsuri de la practicieni. Încă un lucru, există un circuit care din păcate s-a învârtit în sens invers până acum. Avem prea puțină cercetare, prea puțină masă pe piață și deci nici interes al pieței pentru aceste produse. Și dacă nu există, nici nu se cultivă. Trebuie să vedem, așa cum spune și documentul dumneavoastră, să întoarcem sensul acestui acestui uh, circuit. Într-adevăr, dacă am folosit mai mult măsurile de ecologizare, ar crește piața, ar crește cererea, asta ar fi esențial din punctul meu de vedere. Dziękuję pan poseł Des. Bardzo proszę. Ja, vielen Dank, Mulțumesc. Mulțumesc și pentru prezentări. Pot confirma multe din cele spuse. În anii 60 am fost unul dintre primii care în zona mea a crescut rapiță, a cultivat rapiță și a avut numai experiențe pozitive. După rapiță, care nu e inclusă în calcul la ilog la cerealele de iarnă am avut rezultate mult mai bune pe același suprafețe, deci după o perioadă în care am crescut rapiță. Și asta nu se calculează și mă întreb oamenii de știință care au calculat acest sistem ILOC cum se ajunge, cum de nu țin cont de asta. Iar colegului meu i-aș spune că nu putem face totul paușal, nu putem calcula doar astfel de calcule. Cunosc un uh, fermier din Brazilia poți veni uh, odată cu mine să vezi cum terenul e mai bun astăzi decât acum 20 de ani și nu taie pădurea amazoniană pentru aceasta, deci nu putem generaliza. Și acolo, variind plantele, se poate face agricultură cum trebuie, ca să spun așa. Trebuie să mai spunem că folosind rapița, la mine există un proiect cu 100 de tractoare care funcționează pe ulei de rapiță, există și o presă proprie, deci producem uh, hrană proteică bio și avem un circuit local și uh, alimentăm tractoarele. Susțin ceea ce ați spus, ca acel factor de 0,7 să crească la 1, dar pentru asta ar trebui modificat actul delegat. <clears throat> <clears throat> și aici însă trebuie să constat că fără folosirea a Comisiei de Agricultură, factorul ar fi de 0,3. Mi-aduc aminte când Comisia a spus acel factor și chiar ieri am spus că am fost primii care am atras atenția Comisiei că refuzăm actul delegat și numai prin presiunea noastră s-a ajuns la negocieri, eu cu domnul Heusler împreună am reușit, de fapt, să ajungem la 0,7% și așa e posibil cultivarea de plante proteice. Astăzi toată lumea se laudă, dar asta a fost posibil doar prin Comisia Agri și mă bucur și mulțumesc colegilor care au votat atunci pentru, cred că a fost o decizie unanimă atunci și trebuie să continuăm să cultivăm astfel de plante aici și atunci depinde mai puțin de importuri. Bazon. Oui, merci, président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Loazo, toată lumea știe că, într-adevăr, uh, producția deja existentă în Europa nu acoperă decât un procent foarte mic din nevoie. Mazărea și uh, rapița reprezintă abia 24%. Franța este un stat important, în ace- un jucător important în acest domeniu și nu trebuie să uităm că organismele modificate genetic sunt, nu se bucură de aprobarea publicului. Franța este primul importator și consumator european de turte, adică produse derivate ale ind- extracției industriale de ulei. Acest lucru durează de mai multă vreme Dorim să reducem, bineînțeles, dependența de importuri de soia, pentru că există riscul foarte mare de contaminare cu OMG-uri. Obiectivul anual este de a dubla cele 100.000 de hectare cultivate cu soia în Franța. În 2014 era doar 40.000 de hectare, 50% din cantitatea de soia consumată în Franța este importată și atunci dorim să ne îndreptăm către o mai mare auto, către o mai mare um, independență. Mulțumesc. Domnul Bună. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și pentru expunerea făcută. Este foarte clar că nu putem să facem uh, producție uh, agricolă, producție uh, animalieră fără ceea ce înseamnă forajele proteice. Chiar dacă un coleg dimineață spunea să nu mai dăm vacilor foraje proteice decât fân, pentru că produc gaz metan. Avem două chestiuni la care trebuie să plecăm. De ce suntem în această situație? Și anume, cu importuri foarte mari la nivelul Uniunii Europene. Avem, pe de-o parte, limitări naturale și aici trebuie să fim conștienți de acestea, că nu foarte multe state din Uniunea Europeană pot să producă soia și de, la aceste, de aici trebuie să plecăm. Și doi, doamnelor și domnilor colegi, trebuie să fim corecți când facem o astfel de analiză de ce se face un import atât de mare din Brazilia și de ce nu se poate produce în Uniunea Europeană, acolo unde se poate produce soia, mai multă decât se produce astăzi. Pentru că diferența de cost per tonă este foarte, foarte mare. Pentru că noi importăm din Brazilia cu ochii închiși, fără niciun fel de problemă, soia modificată genetic și nimeni nu poate să mă contrazică sub acest aspect, pentru că așa stau lucrurile, iar când discutăm de posibilitatea de a se folosi sau de a se cultiva soia modificată genetic în interiorul Uniunii Europene, spunem nu pentru că nu vrem să facem acest lucru. Dar noi o consumăm. Și de aici plecăm până la urmă și de aceea suntem în această situație și v-aș întreba dacă ați făcut o analiză de cost pe ceea ce înseamnă tona sau unitate de măsură produsă în Brazilia versus tona produsă în interiorul Uniunii Europene. Și aici o să vedem până la urmă că diferențele sunt majore, pentru că cei care se ocupă de agricultură știu că pentru un hectar, știu din cărți, da? că pentru un hectar uh, de, sau pentru o cultură de soia modificată genetic se dă un singur tratament, pe când la o soia care uh, este uh, tradițional, mă rog, cultivată, se dau 12 tratamente. Și de aici asigur că diferența de costuri apare în această direcție. Ori dacă vrem să fim corecți, atunci haideți să vedem ce facem. Eu sunt perfect de acord să nu mai importăm furaje proteice care să fie modificată genetic. Dar dacă totuși nu găsim mecanismele și resursele politice, vamale, ce vreți dumneavoastră, să blocăm aceste importuri de furaje proteice modificate genetic, atunci haideți să găsim o altă abordare la nivelul Uniunii Europene, pentru că altfel vom discuta la nesfârșit aici despre ce se întâmplă, cum se întâmplă, uitând să ne uităm, de fapt, acolo unde exact ne doare cel mai tare. Prețul de cost pe tona de furaj. Mulțumesc! Pan poseł Flanagan. Um, um, Mulțumesc foarte mult, domnul Flanagan. Mai mulți colegi s-au referit la diverse aspecte și ne reîntoarcem la această temă, cum să hrănim lumea. Au fost la noi reprezentantul agriculturii din Brazilia și a spus că ei vor hrăni lumea, apoi cineva din în America a spus că noi vom hrăni lumea, acum comisia ne spune că uh, crește populația și, în mod inevitabil, noi trebuie să hrănim lumea. Iată, de ce nu putem lucra la un sistem în care ne hrănim pe noi înșine? Asta ar avea mult mai mult sens. Ce se întâmplă dacă ministrul brazilian și secretarul de stat american se duc cu toții pe calea aceasta a hrănirii întregii lumi și și noi? Atunci vom ajunge la un exces foarte mare. Nu, nu ne acordăm nici cum aici. Sau oare chiar este vorba de a hrăni întreaga lume? Pentru că eu nu cred acest lucru. Eu nu cred că Uniunea Europeană există tocmai ca să se simtă mâhnită pentru că nu poate să hrănească pe toată lumea din lume, de, de pe pământ. Poate că ar trebui să simtă oarecare remușcare, dar eu cred că, de fapt, adevărata uh, chestiune aici este că lumea vrea să facă bani rapizi de pe spinarea celorlalți. De unde vine această, acest complex cum că trebuie să hrănim pământul? Propoziția asta, hai să hrănim lumea, intră în aproape toate dezbaterile, însă eu nu cred că este o, un obiectiv sincer. Vă mulțumesc. Domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să le mulțumesc celor doi uh, vorbitori care ne-au prezentat rezultatele lor în acest domeniu și aș dori să spun că sunt printre cei care au vorbit foarte răspicat, după cum spune și noul Tarabela din auri. Avem nevoie de un plan strategic de aprovizionare cu proteine vegetale în Europa. Cred că acest lucru afectează mai multe dintre politicile noastre. PAC, în primul rând, trebuie să fie cea care să fie în centrul atenției aici. Am spus acest lucru și când am reformat PAC. Ne-am referit un pic la decuplare, am văzut care sunt difi- de dificultățile ca să introducem acei 2% pentru agricultorii noștri, în așa fel încât să fie mai independenți. Eu cred așadar că PAC trebuie să joace rolul central aici. De asemenea, politica comercială ar trebui să fie revizuită. ea este depășită la ora actuală. Ea trebuie să fie mai adaptată. Trebuie să ținem seama de factorii de mediu și de schimbările climatice. După cum am vorbit și azi dimineață cu domnul comisar, nu trebuie să ne lăsăm depășiți de Brazilia sau de SUA. Să nu uităm și de problemele cu distrugerea pădurilor din Amazon. E nevoie și de politici de vecinătate diferite. Să ne concentrăm atenția și pe Ucraina. Noi am putea coopera cu această țară mult mai bine ca să facem față provocărilor cu care ne confruntăm. Și, nu în ultimul rând, aș dori să spun că este responsabilitatea noastră politică să dezvoltăm uh, mijloacele de cercetare. Este un subiect major de dezbatere acesta. Trebuie să cooperăm ca să recucerim o oarecare autonomie. Nu e vorba neapărat să hrănim întreaga planetă, dar cel puțin trebuie să fim autonomi în Europa, pentru că mizele sunt mult prea mari pentru viitor. Vă mulțumesc. Domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea deja și-a primit un răspuns prin intervenția domnului Buda. Europa importă foarte multă soia din America de Nord și de Sud. Sute de mii de tone importă Europa. Am reformat pacul în ultima legislatură și am încercat să îmbunătățim stimulentele pentru producția europeană de soia. Astfel am încercat să, crească, să facem în așa fel încât să crească producția de soia în Europa. Prezentările dumneavoastră ne arată că această creștere nu este foarte mare. Cam aceeași întrebare cum a zis și domnul Buda, oare putem crește producția de plante în Europa, având în vedere că 90, că foarte multe dintre cele 28 de state au interzis producția de OMG, de cultură OMG pe teritoriul lor. Așadar, chiar avem posibilitatea de a crește cantitatea de proteine uh, vegetale fără să folosim OMG-uri, având în vedere că majoritatea țărilor europene nu doresc OMG-uri? Mulțumesc, doamnă McInnes. Ne-ați putea spune care ar fi un uh, nivel acceptabil de importuri? Într-adevăr, importăm 70% și în prezentările voastre spuneți că nu este acceptabil așa ceva, dar care este numărul realist și care ar fi raportul cu uh, soia crescută în Europa? Și legat de domnul uh, De Castro, care cât de realist este, ținând seama și de interdicția pentru OMG-uri, pentru fermierii europeni? Și o a treia întrebare legată de tarifele la import. Una dintre consecințe pentru costurile alimentare, dacă am avea această abordare, să ne hotărâm cu un instrument de politică foarte dur să uh, punem uh, taxe la import, deci care ar fi efectele dacă am avea așa o măsură foarte dură? Domnul Dornano, domnule președinte, eu când am uh, fost conducător uh, de Nano, când am fost președinte la regiunile, regiunile mele, am încercat să încurajez pe fermierii din regiunea uh, franceză unde am fost să fie mai independent și a fost extrem de complicat. A, mi-a fost greu să îi conving. De fiecare dată mi se spunea că, în primul rând, solul nu este adaptat și, doi, este prea multă sau prea puțină apă, că fermierii nu sunt formați în acest domeniu și atunci eu îmi pun următoarea întrebare. Ce instrumente le-am putea pune la dispoziția crescătorilor în așa fel încât pe pământurile lor, în fermele lor, să crească producția de proteaginoase? Pentru că astfel, doar la, cred că doar la nivel atât, loc, atât de local, foarte aproape de producător, putem rezolva problema. Vă mulțumesc! Mulțumesc, văd că domnul Heisling dorește din nou cuvântul. Vă rog, pe scurt. Foarte pe scurt. Problema am discutat-o și pe atunci. Faptul că domnul Des a și confirmat asta, că fermierii se gândesc mereu doar la rapiță când vine vorba de plante proteice. Deși rapița apare mai degrabă la plante de ulei. În fine, Vorbim prea puțin de leguminoase. Trebuie să promovăm și leguminoasele. Și acest efect pe care îl au asupra uh, culturilor ulterioare e foarte interesant. Pe de altă parte, toți vorbesc doar de promovarea culturii de soia, dar uh, Europa are plante mult mai interesante. Noi am uh, folosit lupine la noi în zonă, foarte ok. De ce cer toți soia când de fapt putem cultiva alte plante? Ar trebui să ducem mai departe această discuție. Și un ultim punct, dragă colegule Des, nu cred că putem nega faptul cultivarea de soia în Argentina și Brazilia nu e durabil. Am fost și eu în Brazilia și în Argentina mai mult, de fapt, și sunt zone cu agricultură intensă unde 80% se cultivă soia. Ce avem noi prea puțin, au ei de 10 ori prea mult și asta nu e durabil. Nu se poate nici nega, cum nu se poate nici generaliza. E dificil, într-adevăr. Bardzo dziękuję. W tej chwili poprosił... Mulțumesc foarte mult. Acum aș dori să le dau uh, invitațiilor noștri ocazia de a răspunde. Președintele cer scuze, am, pare rău, dau cuvântul și comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, că ne dați cuvântul nouă Comisiei Europene, mulțumesc și uh, vorbitorilor pentru prezentări și pentru o dezbatere interesantă. Nu doresc să vă fur prea mult din timp, așa doar am doar câteva comentarii. Dezbaterea s-a îndreptat înspre factori economici care descurajează fermierii să leagă anumite culturi. Aș dori să clarific un lucru legat de regimul comercial. Într-adevăr, toate aceste semințe nu au taxe, dar nici um, cerealele nu au aceste datorii la import. În ceea ce privește PAC, există foarte multe instrumente pe care le folosim la ora actuală în așa fel încât să mergem mai departe de aspectele strict economice. PAC, într-adevăr, sprijină fermierii financiar, astfel ei se pot concentra, de exemplu, și pe culturi care au um, beneficii de mediu. La partea de ecologizare există aceste aspecte, însă și diversificarea culturilor, rotația culturilor. stimulente pentru culturile proteaginoase. Sprijinul decuplat, ales de foarte multe state membre, este și el o realitate care funcționează la ora actuală. Dezvoltarea rurală, deja de mulți ani, sprijină dezvoltarea culturilor de proteine. Iar în ceea ce privește cercetarea, dacă e să Mă uit la SP7 și la Orizont 2020, toate aceste proiecte mari, ele au doar o dimensiune europeană, însă există și cercetă, cercetare, o proporție foarte mare, chiar la nivel național. Parteneriatul cu Comisia Europeană presupune și un focus grup pe proteine și acolo am constatat anumite rezultate, o inversare a tendințelor. Se petrece ceva care merge dincolo de aspectele strict economice. În practica fermierilor, în practicile fermierilor, există și proteaginoase. Și noi chiar asta încercăm să stimulăm, să încurajăm. Mulțumesc foarte mult. Acum aș dori să le dau cuvântul uh, invitațiilor pentru răspunsuri. Câte 5 minute, vă rog. Ja, es waren eine ganze Reihe von... Uh... O serie întreagă de <clears throat> întrebări adresate. Și începe cu domnul uh, Häusling. Îmi cer scuze, am pierdut firul. Puteți repeta pe scurt? Nu știu, vă referiți la a doua intervenție cu soia importată, dacă nu există alte posibilități. Da, așa e, aveți dreptate, asta doream să subliniez și eu, asta era ideea. Avem o serie întreagă de plante foarte utile pe care le-aș promova mult mai interesante decât soia că privește cu uh, recolta. Totuși există limitări în Europa și prin uh, ce se cultivă după. Știu că avem plante care nu pot depăși 10% și dacă adunăm aceste suprafețe, în Germania nu am reușit să înlocuim complet soia. Nu se poate prin leguminoase. Cred că ar trebui să ne gândim ca măcar o parte din soia să fie înlocuită prin proteine din leguminoase. Asta da, dar nu cred că putem uh, înlocui complet prin producția autohtonă soia. Asta spun pentru Germania în momentul de față date fiind restricțiile, suprafețele nu ar fi suficiente. Mulțumesc. Ja. Panie profesorze, bardzo proszę. Pan profesor Gosowski. Domnule doctor Gosowski. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi aș vrea să spun că dacă este vorbim despre analize și studii de impact, Există documentat impactul de mediu al culturilor proteice. Avem un raport în acest sens, care însă prezintă o soluție foarte specifică pentru a rezolva problema. Pentru cultura de rapiță știu că există supraproducție sau ar trebui să existe o producție comparabilă cu grâul. De fapt, grâul este supraprodus în raport cu soia. Soia e subprodusă la noi, deci o importăm. Ați indicat câteva soluții la această problemă și uh, s-a mai spus că la noi uh, suprafețele nu sunt comparabile cu uh, alte țări, avem un randament mai mic. Dar nu vom putea rezolva această problemă până nu venim cu soluții de natură economică. Un uh, eurodeputat a spus că facem supraproducție de hrană, că suntem într-o situație artificială și că în SUA, Brazilia, um, oficialitățile de acolo au spus că vrem să hrănim lumea întreagă. Ei bine, să ne gândim la Africa subsahariană. Acolo sunt 800 de milioane de oameni. Peste un deceniu vor fi 2 miliarde. Deja nu există suficientă hrană pentru toți. Există un deficit. Și vedem că a apărut un fenomen de migrație. Cei din Africa de Sud se dreaptă, se mișcă către nord. Și, după cum ați spus, ne fixăm ținte pentru cultura de astfel de plante și țintele pot afecta prețurile de pe piața externă. De aceea trebuie să fim atenți la ce măsuri luăm. Așa cum a spus uh, domnul președinte când m-a prezentat, uh, eu am experiență de uh, fermier și uh, să, știi că, să știți că atunci când uh, începi Uh, când te apuci de o cultură, uh, durează cam 9 uh, ani până când reușești să ajungi la prima recoltă comercială. Deci, trebuie să privim pe termen lung. Dacă luăm acum măsuri, efectul se va vedea concret peste vreo 10 ani. Și pe lângă soia, să nu uităm că mai sunt și alte legume ce pot fi cultivate. Așa după cum ați subliniat cu toții, acestea pot suplimenta sau chiar înlocui producția de soia. Așadar, încă o dată, spun foarte clar că, după părerea mea, dacă nu se ia o decizie la nivel de politici economice, nu se va putea rezolva această situație. s-a spus că politica agricolă comună în Uniunea Europeană e gândită altfel decât politica Braziliei. Vă amintesc că atunci când am introdus PAC în Uniunea Europeană, zonele pe care se cultivau legume erau mult mai mari. În uh, anii de când s-a introdus uh, PAC, suprafețele au scăzut, în ultimii uh, ani, anii foarte recenți, am văzut o oarecare inversare sau stagnare acestui fenomen, dar, repet, avem nevoie de soluții politice și economice. Președintele, mulțumim foarte mult celor doi invitați. Am încheiat prima parte a audierii noastre. Mergem acum la partea a doua. Vom uh, auzi câteva experiențe concrete din Uniunea Europeană. Primul vorbitor este domnul Matias Krön, după care vom da cuvântul doamnei Maria Pelletier. Și ultimul vorbitor invitat va fi domnul David McNaughton. Începem așadar cu domnul Krön, care are o prezentare intitulată Diversificarea culturilor cu leguminoase. și uh, tranziția spre culturi proteaginoase în Uniunea Europeană, rolul pe care îl are soia în agricultura europeană. Domnul Krön este președintele Asociației Danube Soia, care este o asociație internațională, non-profit, non-guvernamentală, o asociație ce acoperă bazinul Dunării de la Elveția la Marea Neagră. Domnule Cren, aveți cuvântul. Uh, good afternoon. I hope you can all hear me. My name is Matthias I'm very happy to be here. Okay. Good afternoon. Bună ziua. Uh, se pare că nu merge prezentarea PowerPoint, dar uh, noroc că am doar un singur uh, slide, așa că nu depind de prezentare. Thank you. Well, thank you, Mr. President, for inviting. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. Vreau de asemenea să mulțumesc celor doi antevorbitori, domnul Șefer și domnul Kasovski, a vorbit despre multe lucruri importante la care poate o să mă refer și eu în scurta mea intervenție. După cum uh, cere tema audierii de astăzi, o să vorbesc despre rolul pe care l-are soia în agricultura europeană. Prezentarea mea se bazează pe experiența acumulată la Danube Soia, o organizație non-guvernamentală internațională non-profit care reunește 245 de membri din 19 țări europene cu sediul la Viena. Noi nu facem lobby pentru soia, nu avem uh, interese de natură economică. Inițiativa noastră este pentru regiunea Dunării și avem uh, membri din uh, agricultură, producția de semințe, procesare, producția de animale, retail și chiar și organizații civice. Așadar, avem o bază de reprezentare foarte largă. Vorbim despre soia. De ce? Pentru că noi în regiunea bazinului Dunării considerăm că avem uh, condiții foarte prielnice pentru leguma aceasta, soia. Noi cultivăm soia de peste 50 de ani, de mai de mult deci decât americanii sau brazilienii. Poate doar chinezii și japonezii ne depășesc. Așadar, soia este o plantă tradițională pentru bazinul Dunării. A fost aici de multă vreme și cunoaștem bine beneficiile pe care le are în ce privește fixarea de azot. Așa că nu trebuie, cred, să vorbim despre soia versus soia, ci mai degrabă despre o agricultură bună față de o agricultură mai bună și mai bună. Deci sisteme de um, cultivare mai bune sau mai proaste. De fapt, nu există plante bune sau rele, există doar sisteme bune sau rele, cred eu și cred că trebuie să îmbunătățim sistemele agricole cu soia, dar poate există și alte soluții la fel de bune. Putem cultiva și alte legume care se adaptează la zona aceasta a Dunării. Așadar, nu cred că ar trebui să luăm uh, o poziție pro sau anti-soia. Ar trebui să evităm acest lucru. De fapt, cred că ce ar trebui să ne intereseze este tranziția spre proteginose. Știți că în Germania se vorbește foarte mult despre tranziția de la combustibil fosil spre combustibil sau surse de energie regenerabile. Avem nevoie de un curent asemănător în agricultură. Și o să vă explic ce vreau să spun. Ce ne motivează? Noi vrem să avem o rotație mai bună a culturilor și o diversificare mai mare a culturilor la nivelul întregii lumi. Dacă ne uităm la America de Sud, vedem că SUE reprezintă cam 40 la 50% din uh, culturile care se rotează. În Paraguay avem vreo 77%. Când ai 77%, clar că nu mai poți vorbi despre rotarea culturilor. Nu e sănătos, nu e bine pentru agricultură, nu e sustenabil. În Europa avem doar 2% leguminoase din totalul uh, plantelor cultivate. Soia e doar 0,9%. Putem spune, deci, că nu avem suficientă soia și nu avem suficiente legume în Europa. Cred că putem fi de acord cu asta. Soia și celelalte leguminoase nu sunt bune sau rele în sine, ci sistemele prin care sunt cultivate pot fi bune sau rele. Și asta e cheia înțelegerii. Noi nu vrem să promovăm neapărat soia, ci o îmbunătățire a sistemelor noastre agricole, ceea ce ne-ar permite să fim mai puțin dependenți de importuri. Am cinci observații scurte. Mai întâi, am auzit că se vorbește despre uh, agricultură tradițională versus agricultură organică. Eu, ca reprezentant al organizației mele, pot să vă spun că trecerea aceasta vine nu doar de la Bruxelles, de la autorități, uh, ci și de la agricultorii convenționali. Ei văd că se poate reintroduce legumă în sistem pentru a crește productivitatea, a combate dăunătorii, a îmbunătăți solul și uh, astfel se folosesc mai puține mijloace de producție. Foarte adesea, fermierii nu au nevoie decât de un pic de sprijin ca să-și calculeze ce beneficii ar avea dacă ar include mai multe legume în sistemul lor. În Austria, de unde provin eu, soia este competitivă, este chiar una din cele mai bune culturi din ultimii 10 ani și asta e confirmat de cifre și uh, studii independente. Deci soia poate fi competitivă chiar și în Europa. Dacă ne uităm la uh, ultimele cifre publicate de Indra, vedem că în Europa suferim din cauza supra-simplificării deși teoretic productivitatea crește, randamentul crește dacă ne uităm uh, la statistici, de fapt, el nu mai crește, el stagnează, pentru că nu avem suficientă diversificare a recoltelor, a culturilor și asta e confirmat de o cercetare și un studiu independent. Deci e nevoie de mai multă diversificare a hranei. În al doilea rând, s-a vorbit despre PAC. Comisia și Parlamentul European au recunoscut uh, importanța diversificării culturii prin uh, măsuri din uh, ultima reformă a PAC. Asta include, sigur, ecologizarea și plante ce fixează azotul în sol. E o tendință favorabilă leguminoaselor. Dar, așa cum spuneau și antevorbitorii, nu e suficient. Trebuie să consolidăm aceste măsuri pentru a crește rotația culturilor cu leguminoase în Europa. Nu ne putem opri și nu putem nici să acceptăm să dăm înapoi. Am uh, văzut că uh, suntem uh, pentru ecologizare, asta înseamnă că nu putem cultiva nimic acolo, nici măcar legume. Uh, sunt uh, pentru ecologizare, dar asta nu înseamnă că ar trebui să lăsăm asta ca pretext să nu mai cultivăm legume. Insist pe diversificare. Politica globală a Uniunii Europene ar trebui să meargă în sensul reducerii dependenței de importuri. S-a pus întrebarea ce e sustenabil, ce nivel de importuri ar fi sustenabil. Nimeni nu e împotriva importurilor în sine, suntem pentru comerț liber, import, export. N-aș zice că trebuie să fim în principiu împotriva importurilor de soia, dar nivelul actual este nesustenabil pe termen lung. Importăm 35 de milioane de tone echivalent soia fiecare an. Producem foarte puțin față de cât importăm producem doar 2,5 milioane de tone. Eu locuiesc în Viena, sunt aproape de Ungaria și mă uit spre Est, mă uit spre România și chiar mai departe spre Ucraina și văd că avem acolo aproape 100 de milioane de hectare de teren arabil. Teren care nu e folosit, nu e exploatat suficient. Toți specialiștii sunt de acord că trebuie să creștem cantitatea de hrană produsă cu 40% în următorii 20 de ani. Deci putem produce orice acolo, putem produce nu doar soia, ci legume sau altele. Putem produce mai mulți din toate uh, tipurile de plante. Ce vom face cu aceste suprafețe mari din estul Europei? Vom uh, aplica același model prost pe care îl avem în vestul Europei sau vom cultiva din potrivă proteine și vom face o agricultură mai bună acolo? Iată deci un lucru foarte important. În Bruxelles aici trebuie să admitem faptul că noi nu vrem să avem un joc cu sumă nulă ca în Austria sau în Germania. Ori crești soia, ori nu crești nimic. Nu, în uh, Europa de Est avem ocazia să cultivăm cantități mai mari din toate plantele. Vă dau un exemplu. Dacă în Europa Centrală și de Est folosim mai mult uh, suprafața agricolă cu 5%, deci creștem doar cu 5% suprafața agricolă și putem uh, astfel să producem până la 14 milioane de tone pe an. Este o cifră semnificativă, nu e de neglijat. Într-un uh, sistem uh, bun de cultivare, fără monocultură, cu rotația culturilor, aceasta ar fi productivitatea și Rusia ar fi o altă oportunitate. Apoi, trebuie să consolidăm dezvoltarea rurală, să oferim locuri de muncă oamenilor din zonele rurale. Noi exportăm uh, foarte mult porumb, uh, floarea soarelui și grâu. Însă acestea nu au prea multă valoare adăugată. Noi importăm făină de soia, e un uh, produs procesat. În schimb, exportăm materie primă. Suntem ca într-un sistem colonial, nu? Coloniile exportă materie primă și importă produse finite sau procesate. Exact asta facem și noi ar trebui să sprijinim dezvoltarea industriei și să procesăm soia aici în uh, Uniunea Europeană. Avem deja uh, o cultură de soia care s-a dublat în ultimii cinci ani în uh, Uniunea Europeană și s-au făcut investiții în domeniu. Văd că s-au creat locuri de muncă în diverse țări din bazinul Dunării, deci se întâmplă deja niște lucruri, dar putem face mult mai mult în Europa Centrală și de Est, mai ales că acolo, în zonele rurale, avem o mare lipsă de locuri de muncă. Un hectar ar fi un loc de muncă pentru un om din zona aceea. Așadar, soia nu este bună sau rea și ca alte legume trebuie doar să o cultivăm printr-un sistem mai bun, mai sustenabil. Asta încercăm să facem și noi la asociația noastră, care este o inițiativă a sectorului privat. Milităm pentru binele public. Trebuie să fim mai ambițioși în Europa, pentru că cred că se pot face mai multe la nivel macro, nu doar în regiunea Dunării, ci peste tot și nu doar în ce privește soia. Trebuie să cultivăm mai multe legume și peste tot trebuie să convinem și celelalte țări și să schimbăm fața agriculturii europene. Vreau să subliniez că trebuie să sprijinim integrarea la nivel european, să sprijinim dezvoltarea zonelor rurale, să insistăm mai mult pe diversificare și rotarea culturilor și integrare economică în Europa. Mulțumesc foarte mult! Bardzo dziękuję. Teraz poprosimy panią Marię Pelet. Președintele, mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Maria Pelutie. Ne va vorbi despre prătoaginoase și nutrețuri. Domnia sa este membră a Comisiei Naționale din Franța pentru Agricultură Organică și are multe alte funcții. Este vicepreședinte la una din comisiile Ajuns Bio și uh, fără a mai uh, lungi uh, introducerea, îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și pentru faptul că ne-ați invitat să vă vorbim la nivelul fir, în ceea ce privește firma pe care o conduc, noi lucrăm în domeniul agriculturii bio și în zootehnie. Am înțeles din ultimele intervenții că este foarte important pentru că și noi lucrăm în domeniul biodiversității. Aș dori să, vă spun pe scurt uh, care este firma noastră, ca să înțelegi mai bine cum funcționează. Lucrăm din 1984 în domeniul bio și Lucram într-un bazin cerealier, ne aflăm la o răscruce de multe a, uh, a, uh, căi de comunicare. Este o firmă de familie independentă, avem mai multe a, uh, chestiuni pe care ne concentrăm, morăritul bio, nutriția de animale, consilierea în agrobiologie, pentru că ne interesează foarte mult să-i însoțim pe agricultori, pe fermieri, să-i consiliem în această trecere la un nou tip de agricultură și, de asemenea, este important să-i ajutăm să își transforme fermele. Câteva aspecte cheie pentru noi. Noi cercetăm întotdeauna, facem mereu cercetări în așa fel încât să atingem un nivel înalt de calitate. Avem un parteneriat cu un mediu de uh, crescători de cereale și uh, de zootehnici independenți. De asemenea, dorim să respectăm mediul și uh, principiul proximității, proximității geografice. Noi oferim consiliere și putem uh, să-i ajutăm pe fermieri să se descurce mai bine la nivel local. Noi dorim să ne orientăm către viitor. Avem uh, o fabrică automatizată în întregime. Noi nu ne opunem modernității, ba din potrivă, noi intervenim în așa fel încât să înregistrăm progres la nivel de mediu și de societate. Dorim să utilizăm utilajele moderne. Consiliere în ceea ce privește zootehnia, noi propunem soluții adaptate. Avem și o rețea profesională recunoscută cu laboratoare, veterinari și mai departe. Avem și experiență și în ce privește formulele utilizate în nutreți. Este, important de, este importantă formula aceasta. Lucrăm cu foarte multe tipuri de alimente, deoarece lucrăm cu diverse tipuri de animale, de la găini până la melci, insecte și mai departe. Întotdeauna ne gândim la bunăstarea animală și la nevoile lor fiziologice. Echilibrul alimentar trebuie să fie văzut și din prisma nevoilor economice acidii aminați, acizii aminați, materiile prime sunt agricole, deci nu folosim materii sintetice în uh, nutreți, Și noi, de asemenea, păstrăm legătura cu solul atunci când facem nutrețul. Bineînțeles, ă, așteptăm și rezultatele tehnice, care ni se par foarte importante, și de mai mult de 30 de ani am putut să asistăm ă, agricultorii care au rezultate economice foarte bune. Pe altă parte, e nevoie de diversitate în, ă, la nivel de materie primă agricolă, pentru că, după cum spuneam, nu putem folosi produse sintetice, de aceea avem nevoie de diverse cereale, avem nevoie de diverse tipuri de cereale, în așa fel încât să putem face o rotație a culturilor și să valorificăm mai multe produse. De asemenea, agricultorii pot uh, beneficia de pe urma tuturor acestor chestiuni uh, interesante. Uh, mazărea, bobul, lupinul, boabele de soia extrudate și cojile de soia, toate sunt utilizate dacă e să vorbim despre proteaginoase, să nu uităm uh, de faptul că avem și un uh, cai de sarcini care ne definește anumite limitări și atunci noi încercăm să valorizăm subprodusele din uh, lanțul alimentar, în așa fel încât transformatorii, deci prelucrătorii să, pot utili, să poată utiliza în mod optim tot ceea ce este în lanțul alimentar pentru a-și alimenta animalele. Avem și turtele de soia, de floarea soarelui, de camelina, de șofranaș, de arahide și așa mai departe. Noi încercăm să diversificăm oferta de astfel de produse care să intre în nutriția animalelor chiar și dacă e vorba de cantități mici de nutreți, noi încercăm să le valorizăm, uneori introducem uh, în proporție de 10, uneori chiar 1% toate aceste tipuri de turte sau proteinoase sau cereale, în așa fel încât să valorificăm la maxim. În ceea ce privește optimizarea, formule, formulelor. Trebuie să ținem seama de caracteristicile fizice ale materiilor prime, uh, conținutul energetic, costul lor și disponibilitatea de cereale. Un exemplu de formulă pe care îl folosim. Am luat unul la nimereală. Sunt utilizate un oarecare, este utilizat un oarecare număr de uh, Um, materii prime. După cum vedeți, lucerna are un aport important aici, vorbim foarte puțin de pierdere, este destul de importantă. Când dorim, de exemplu, ouă galbene, este importantă lucerna. În uh, nutrețul care conține și elemente sintetice se adaugă capsandeine, însă aici unde nu avem voie să folosim sintetice, folosim lucerna. Uh, este vorba în toată această rețetă de atingerea un echilibru tehnic, de calitate și nutrițional, în așa fel încât animalele se simtă bine, în așa fel încât zootehnia să o ducă bine și animalele să aibă randamentul corect, așteptat, preconizat. Rezultatele tehnice. Avem rapoarte regulate făcute de tehnicienii noștri. Rezultatele, într-adevăr, sunt ușor de constatat de exemplu la nivelul cloștilor, avem uh, rezultate echivalente cu alimentația convențională. În caietul de sarcini ni se interzice în mod foarte clar intervenția veterinarilor sau utilizarea de produse chimice, fie că e vorba de medicamente sau alte produse chimice. felul în care facem alimentația le permite crescătorilor de animale să păstreze sănătatea. Deci nu se folosesc factori de creștere, nici acizi aminați de sinteză. Noi îi aducem prin uh, mazăre sau bob sau alte asemenea plante care conțin acizi aminați. Deci în momentul în care avem un uh, aport echilibrat prin uh, porțile definite, uh, prin acele rețete de nutreți, se respectă cerințele nutriționale. Atunci când evităm să mâncăm chimicale, inclusiv în animale pe care le consumăm, se reduce în mod foarte tare și presiunea exercitată asupra mediului. La crescătorie avem rezultate la nivel sanitar foarte grăitoare. Dacă să comparăm, dacă să analizăm, îmi cer scuze, nivelul de sănătate din aceste crescătorii bio, atunci acesta este la un nivel foarte înalt. Nu, am, nu doresc să vă iau prea mult din timp, pentru că mai mulți colegi au vorbit deja despre aceste lucruri și cu unele dintre aspecte sunt de acord, însă aș dori să trec la concluzie. Avem nevoie să dezvoltăm mai mult culturile de leguminoase, bineînțeles, avem nevoie de mai multe măsuri stimul, de stimulare la nivelul politicilor agricole. La ora actuală, este insuficient. Nu avem un sprijin global destul de mare pentru acest gen de agricultură. Trebuie să, cre- să continue cercetările pentru că proteinele nu provin doar din soia. Știm care sunt rezultatele politicilor actuale și acest lucru a fost subliniat prin uh, raportare la locurile de muncă, la uh, efectele sociale. Avem nevoie de politici agricole care să creeze locuri de muncă și să relocalizeze uh, și să recreeze um, țesutul economic uh, de la nivelul local, rural. Să nu uităm nici de faptul că o parte din economia noastră se leagă foarte strâns de agricultură și este pe cale de dispariție în teritoriile noastre și astfel există efecte negative la nivel economic și social. Ne interesează și concentratele proteice, lucerna și anumite alge. Știm că pot avea efecte pozitive în cantități mici, putem crește numărul de proteine și uh, putem uh, furniza nutrienții necesari pentru echilibrul alimentar al animalelor. Și în ciuda faptului că există o, varia- o diversitate foarte mare de materii prime, subliniez faptul că este important să importăm soia, chiar și soia bio, pentru că această utilizarea aceasta face concurență cu uh, consumul uman de soia. și oamenii consumă foarte multe produse pe bază de soia. În Franța avem o producție care crește din punctul de vedere al agriculturii bio, însă totuși importăm destul de mult. Nu trebuie să uităm nici faptul că folosim și soia extrudată la nivel local, un alt aspect foarte interesant. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Le mulțumesc și colegilor pentru intervențiile lor de înaltă calitate. Mulțumesc foarte mult. Nu în ultimul rând, aș dori să-i dau cuvântul domnului David McNaughton, Managing Director pentru SO UK Limited. El va vorbi despre cele mai bune opțiuni pentru a reduce dependența de proteine importante în Uniunea, importate în Uniunea Europeană. Aveți cuvântul. Mariusz ma pan bardzo ciekawy życiorys, duże doświadczenie. Da, vă dau cuvântul. Știu că aveți lucruri interesante de spus. Bună ziua, mulțumesc pentru această invitație de a vorbi aici. Subiectul acestei dependențe de proteine este unul drag mie. Am tot insistat uh, acest subiect de ani, de zile. Și mă bucur că începe să capete atenție, dar acest lucru trebuia să fi întâmplat de mult. Dați-mi voie să explic cine sunt. Numele meu este David McNaughton, sunt uh, director la Soya UK. Am o companie de semințe și suntem specializați în uh, culturi de nișă și în culturi proteice. Lupină, soia, măzăriche, erbacee, și mei. Suntem implicați și pe partea genetică, reprezentăm interesele pentru mai mulți uh, producători de semințe și comercializăm o sorie de varietăți de lupină și soia în alte țări, nu doar din Uniunea Europeană. reprezentăm așa mai mulți producători, mai multe produse și mai multe piețe. În uh, Regatul Unit suntem cel mai mare furnizor de semințe de lupină și soia în Regatul Unit și, poate, surprinzător, avem soia și în Regatul Unit. Anul acesta avem o suprafață de aproape 400 de hectare acum 2 ani erau 0 hectare. Iar acum 15 ani am avut 1500 de hectare. Dar dată fiind problemele cu acordul Boyhouse, House, uh, Blair House, uh, producția a scăzut. De fapt, era aproape imposibil să mai uh, cultiv soia sub regimul anterior nu am avut susținerea necesară și abia după decuplaj a devenit, a redevenit posibil. Așa, dar am, lucrurile au devenit posibile și când s-au schimbat prețurile. Știu că pentru dumneavoastră astea nu sunt noutăți, dar multă lume nu știe aceste lucruri. În uh, ianuarie 2001, Uniunea Europeană a interzis folosirea de proteine animale și de atunci suntem dependenți de soia importată. Atunci, în 2003, importam 67% din toate proteinele suplimentare pentru hrănit animale în UE. Și același nivel de dependență, nivelul a rămas la fel în toți acești ani. Sunt de acord că a fost o idee proastă timp de 15 ani și că trebuie să rezolvăm problema. E de mirare că ne-a luat 15 ani să facem ceva sau că n-am făcut nimic atâta vreme. Ce s-a schimbat în acești 15 ani? S-au schimbat costurile. Între 2001 și 2007, o tonă de uh, soia în UE costa aproximativ 200 de euro. Noi cultivam soia în Regatul Unit și în uh, lire primeam cam 170 de lire pe tonă. Cheltuiam 100 de lire pe un acru, căpătam o tonă, o vindeam cu 175 de lire, nu era suficient această marjă pentru fermier și deci se retrăgeau, pur și simplu nu câștigau destul. Asta și legat de faptul că primeam 60% mai puțin pentru că soia ținea de regimul uh, plantelor uleoase și asta rămânea o problemă. Și apoi s-a schimbat prețul. În 2008 piața a explodat și am trecut de la 175 de lire pe tonă la sfârșitul lui 2008, o tonă costa peste 300 de lire. Și interesant că din 2008 încoace am văzut că piața carbohidraților crescând, scăzând, crescând, scăzând, dar sonia, eh, soia scuze, a continuat să crească în valoare în termeni reali. Valoarea eh, soia și-a dublat valoarea. Asta e problema fundamentală. Sunt fermieri. E, sigur, e o veste bună pentru producătorii de soia, dar e dificil dacă ești crescător de vite și ai nevoie să cumperi soia. Trebuie acum însă să primim spre viitor. Se va îmbunătăți situația în vreun fel? Pot să vă spun pe scurt ce scrie pe această planșă? Răspunsul este nu. Nu se va îmbunătăți situația. Costul va continua să crească. Consumul de soia la nivel mondial va crește, poate ceva mai încet, mai lent, dar producția de soia la nivel global a crescut deja în mod dramatic. Majoritatea îmbunătățirilor genetice care au putut fi făcute au fost făcute. Americanii folosesc modificări genetice și am văzut o creștere mare a potențialului genetic a soia din 2000 încoace. Varietățile de astăzi sunt mult mai bune decât acum 15 ani dar nu o să mai crească cu aceeași proporție în următorii 15 ani. Ce va continua însă în următorii 15 ani va fi sporirea consumului. Piața din China va continua să achiziționeze tot mai multă soia. Chinezii sunt la 75-80 de milioane de tone și nu m-aș mira ca peste 5 ani să cumpere 100 de milioane de tone de pe piață. Și când acest lucru se va întâmpla, problema pe care avem astăzi cu prețul soia, care creează probleme cu costurile fermierilor crescători de vite, problema va deveni mult mai gravă. Așadar, producția va trebui să crească, prețul va crește. E periculos că depindem fiecare din vorbitorii de astăzi a spus același lucru și aceste lucruri au fost valabile de 15 ani. Acest nivel de dependență e o nebunie, e un produs uh, importat. E un produs importat. Un uh, fermier obișnuit de vaci de lapte cheltuie 185 de lire pe hectar pe hrană e costul principal. Costul secundar e forța de muncă. Jumătate din această valoare, cam 90 de lire pe hectar. Deci cel mai mare cost al tău e de, de două ori mai mare decât al doilea cost ca mărime. De ce cheltuie atât de mult pe acești uh, pe hrană? Nu pentru energie, ci pentru proteină. De aceea, costul proteinei e motivul pentru care fermierii crescători de animale nu reușesc să câștige prea mult astăzi. E principal motiv de departe. <clears throat> Cum uh, soluționăm această problemă? Colegul care a pus această întrebare are dreptate. Avem nevoie de o abordare multidisciplinară. Sunt de acord, trebuie să maximizăm producția în Europa, asta fără a permite neapărat utilizarea de organisme modificate genetic. Noi suntem implicați și în uh, aspectele genetice, avem patru crescători diferiți și cu agenții din întreaga lume și vă pot spune că potențialul de uh, recoltă e de doar 5% între modificată genetic și nemodificată. Și asta nu are de a face cu partea modificată. Partea modificată genetic ce face? Dă doar o toleranță la erbicide și noi putem cultiva, nu avem nevoie de organisme modificate genetic în Europa. O altă informație, da, în momentul de față produc mai mult cele modificate genetic, dar în realitate o putem face și fără semințe modificate. Nu-i credeți pe cei care spun că avem nevoie de organisme modificate genetic. Trebuie să maximizăm eh, producția de proteine, soluția de lupine, care sunt eh, complet eh, trecute cu vederea momentan, să sporim producția de uh, boabe, de mazăre, de fasole. Producătorul, producătorii de substanțe izolate nu știu de ce nu facem mai multe în acest sens. Spune cineva că ar trebui să utilizăm surse foliare, uh, lucerna și altele similare au și acesta un rol foarte important. Folosim aceste proteine foliare pentru a crea baza, apoi boabele pentru alte cerințe și deasupra avem nevoie de soia europeană și lupină europeană am depășit timpul. Am vrut să vă spun că ar trebui să folosim mai mult lupină. Am depășit timpul, dar ele sunt uh, un produs extraordinar și ar trebui folosite mai mult. Și îmi cer scuze că am depășit timpul alocat. Uh, acordul Blair House, cred că sunteți de acord că trebuie să tratăm această întrebare. Știu că nu e ușor, Cred că prin înverzire și o sporire a înverzirii aș susține asta întru totul și propun să mai avem și o încurajare, o recunoaștere a valorii energetice pe care o obținem prin fixarea nitrogenului. Ar putea să vă surprindă, dar echilibrul carbonului din majoritatea acestor culturi e mai bună decât de la așa numite culturi energetice pe care le subvenționăm în acest moment. Și de ce aruncăm bani europeni pe culturi energetice și nu dăm bani culturilor leguminoase? Nu am avut susținere decentă pentru aceste culturi din 1992 încoace. În 1992 când n-au mai fost subvenționate uh, producția de boabe, aceste culturi nu s-au mai bucurat de susținere. Deci nu e de mirare că avem o problemă a proteinelor. Și am aceste concluzii pe care le puteți citi și singuri. Mulțumesc, iată și o fotografie frumoasă, mulțumesc. Jak Państwo widzicie, dzisiaj mamy ten komfort, że... Președintele, după cum bine vedeți, domnilor și domnilor, astăzi avem luxul de a vorbi cât vrem. E un lux și pentru vorbitori și pentru eurodeputați. Nu avem uh, chiar așa mare presiune de timp, deci uh, nu trebuie să ne stresăm și eu nu să vă întrerup intervenția. Oricum nu îmi place să întrerup vorbitorii. Așadar, acum uh, aveți ocazia să adresați întrebări acestor vorbitori din a doua parte. Doamna Aguilera este prima care ia cuvântul. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu mă adresez unui vorbitor anume. Să o ei care îmi răspunde. Eu sunt din Spania și cred că PAC nu sprijină foarte mult leguminoasele. Și acest lucru a afectat foarte mult Europa, cel puțin țara mea a afectat-o. Dumneavoastră considerați că includerea la o altă reformă a PAC, includerea unui ajutor specific pentru leguminoase, nu mă refer la leguminoasele ecologice, și să introducem leguminoasele la greening. Deci nu e vorba doar uh, strict de leguminoasele eco. E o parte interesantă, însă oare credeți că ar fi o posibilitate să, includu- să includem așadar la greening leguminoasele în mod specific? Și apoi, în ceea ce privește acordurile cu țările terțe, ce efecte au avut asupra producției de soia? am ajuns în situația în care suntem absolut dependenți de soia care provine din state terțe. Avem nevoie de uh, încurajarea producției de soia la nivel european, nu-i așa? Domnul Erdos. Szeretném kérdezni, uh, Mulțumesc. Domnului Matias Kern își dori să-i adresez o întrebare. Ce experiențe pozitive aveți în asociația dumneavoastră și există și probleme în uh, cooperare? Ce vă lipsește? Iar în ceea ce privește producția fără organisme modificate, ce părere aveți despre aceasta și cum am putea spori eficiența producției fără organisme modificate. Dziękuję pan poseł Europa. Domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că această problemă, aici sunt, această problemă discutată astăzi este de mare actualitate și cred că va rămâne o problemă și pentru viitor. Cu cât uh, producem mai mult în Europa și ne scădem importurile, cu atât ne va fi mai bine. În ce privește stimulentele ce s-ar putea acorda pentru culturi mai intensive, eu cred că am putea folosi o măsură precum cea care le permite consumatorilor să cumpere proteine sau proteaginoase cultivate în interiorul Uniunii Europene. Mi-aduc aminte că s-a făcut ceva similar în Lituania. Am avut uh, mai multe întâlniri cu producătorii și am descoperit niște lucruri interesante. Producătorii noștri au spus, printre altele, că le este greu să-și eticheteze produsele, să scrie nu e modificat genetic, pentru că serviciul veterinar nu le permitea să facă acest lucru. Eu uh, am făcut o solicitare în acest sens serviciului veterinar, am trimis o scrisoare oficială. Dar de ce vă dau acest exemplu? Pentru că vreau să spun și să ilustrez faptul că avem nevoie de norme la nivel comunitar, european. Astfel că fermele sau exploatațiile care produc, nu știu, lactate, să zicem, și nu folosesc organisme modificate genetic, nici în nutrețul pe care îl dau vitelor, nici în altă parte a exploatației, ar trebui să poată spune asta pe etichetă. Ce părere aveți? Mulțumim. Domnul Flanagan, aș vrea să spun că în acești doi ani de când sunt eu în Parlament, prezentarea lui David Monoton a fost cea mai interesantă de până acum. Chiar mi-a plăcut uh, să văd uh, ce faceți și pasiunea dumneavoastră. Țineți-o tot așa. Poate că puteți să mă luminați. De ce uh, vrem să trecem de la soia la alte proteine? E ca și cum mai spune că, bine, și proteina și celelalte leguminoase sunt cam același lucru. Oare e la fel uh, ca spune că apa și petrolul sunt lichide? E suficient? Nu știu, sunt unele legume care au mai mulți aminoacizi, altele mai puțin. Cred că este totuși o diferență între ele. Și cred că ne scapă ceva. E suficient să zicem, hai să mai creștem o prote proteaginoasă în plus. Poate că acea proteaginoasă nu e necesare. Poate că, nu știu, ar trebui să știm exact care sunt cele mai benefice. Lupinul poate e mai bun decât soia sau se poate compara cu soia. Avem o plantă care poate fi comparată cu soia în ce privește beneficiile. Sunt curios. Mulțumim, doamna Peti. za okoliš. Ehm, htjela bih Mulțumesc, mă scuzați că sunt în întârziere. Sunt și la Comisia Envi și acolo avem vot. Vreau să îi mulțumesc și eu domnului McNaughton pentru prezentare. A rezumat uh, extrem de bine potențialul Uniunii Europene. Eu sunt din Croația și noi uh, nu cultivăm uh, organisme modificate genetic. Nu permitem acest lucru nici măcar cu titlu de experiment am uh, lansat această inițiativă Danube Soia ca să putem uh, produce suficientă soia încât să ne acoperim nevoile proprii. Sigur, e vorba de soia care nu e modificată genetic și totodată am vrut să nu mai importăm soia din străinătate. Pentru că știm că importurile ar putea conține organisme modificate genetic. Dumneavoastră ați vorbit și despre fasole și alte leguminoase în prezentare. Anul acesta a fost uh, proclamat anul leguminoaselor. Plante care sunt foarte importante pentru a hrăni nu doar animalele, ci și oamenii. Așa că vă întreb, după părerea dumneavoastră, cât timp ne trebuie ca să devenim autonomi și autosuficienți în producția de proteine necesare pentru animale, măcar sigur, proteine care să nu conțină OMG-uri. Ja, ich würde noch mal <clears throat> eine Sache betonen, und zwar den, den Klimaaspekt beim An Vreau să mai subliniez un lucru. Ar fi util să vorbim de aspecte legate de climă, de stocarea azotului, efectele asupra eh, limitării emiterii de dioxid de carbon, Am putea oare menționa asta undeva și atunci am putea pune un preț pe aceste valori prin uh, certificate și poate îmbunătățirea solului, să spunem cât ar valora aceste avantaje și să spunem, iată ce, cât uh, în, în costuri, cât uh, ce avantaje provin aici. <clears throat> La lupină puteți menționa avantajul pentru multe regiuni, spre deosebire de soia. E un lucru important pentru mulți. Și ați mai spus că a existat o, o schimbare când s-a existat decuplajul pentru proteice, pentru soia, pentru mazăre și boabe, spuneți că ar trebui să existe din nou plăți cuplate ca să promovăm cultivarea? subvenții de stat. Și s-a mai tot spus că am fi cu toții de acord și că știm care sunt posibilitățile care există, dar m-am întrebat atunci în raport și mă întreb și acum, au trecut 5 ani, ce se, de ce nu se întâmplă nimic? Ce grup de lobby împotriva progresului în acest domeniu? De ani de zile batem pasuri pe loc. Cine se opune? Cine boicotează asta? Unii care nu permit anumite leguminoase pe piață, spunând că ar fi de calitate prea scăzută? Sau cine din participanții la acest joc se opun, de fapt? Mulțumesc. Dziękuję, pan poseł Tarant. Domnul Taron. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc vorbitorilor invitați și uh, permiteți-mi, domnule președinte, să vă felicit în sfârșit, dar uh, de data asta chiar meritați să fiți uh, felicitat pentru organizarea acestei dezbateri în comisia noastră AGRI. Mă bucur, doamnă Pelutie, că avem și francezi printre cei care uh, sunt în uh, această tabără. Colegul Filip Loazu, care este și el uh, fermier, cultivă cereale, și cu mine vrem să vă transmitem faptul că um, considerăm că e necesar să reducem dependența noastră de importuri aici în Uniunea Europeană. Trebuie să cultivăm noi înșine soia. Astăzi, producția de soia reprezintă doar 1% din uh, nevoile crescătorilor din Uniunea Europeană. Știu că avem acorduri de liber schimb și le-am tot denunțat aici. Avem uh, norme privind funcționarea piețelor, avem uh, destul restricții și e clar că suntem uh, practic conduși de piețele financiare. Eu aș vrea să putem scăpa cumva de presiunea acestor acorduri de liber schimb și să redăm Uniunii Europene mijloacele de a-și produce propria soie și fără să mai uh, cedăm uh, lobbyiștilor care amenință întotdeauna Comisia Europeană. Mulțumesc! Președintele, mulțumim. Văd că nu mai sunt uh, alți eurodeputați care vor să ia cuvântul. Prin urmare, revenim la prezidiu. O să îi rog pe invitații noștri să răspundă la întrebări în aceeași ordine în care au luat cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru toate întrebările și observațiile interesante. Rezumând uh, dezbaterea, cred că cu toții suntem de acord că trebuie făcut ceva. Pot să vă spun din experiența mea că pentru a crește competitivitatea culturii de soia, trebuie să avem o abordare bazată pe piață, pe nevoile pieței. Noi, asociația noastră, avem uh, certificări pentru soia, dar avem uh, certificări și pentru uh, lapte și brânză de soia, deci asta se poate pune pe etichetă, consumatorul știe ce cumpără. E adevărat că fermierii noștri produc o culturi de soia cu un cost un pic mai mare decât cei din Brazilia și nu folosim organisme modificate genetic, dar nu e suficient ca să cucerim piața și asta trebuie făcut pentru celelalte legume. Tendințele actuale sunt în favoarea noastră. Germanii, francezii uh, vor să cumpere de la nivel local și fermierii, sigur că preferă să se aprovizioneze de la nivel local, e mai aproape. Putem crea astfel un circuit local, putem uh, folosi materia primă din Franța, de pildă, și pentru că e aproape, e mai ieftin, putem crea un astfel de ciclu economic, însă consumatorul trebuie informat, trebuie să cunoască diferența. Așadar, o orientare de piață pentru că dacă vrei să cultivi legume, să le vinzi, nu e suficient să le crești pe câmp, trebuie să le poți duce pe piață să le vinzi. Iar asociația noastră face acest lucru. Suntem o organizație ce nu neglijează uh, comercializarea pe piață. Și putem oferi susținere uh, în uh, Uniunea Europeană, susținere gratuită. În al doilea rând, trebuie să creăm un ciclu pozitiv și nu un ciclu vicios pentru legume. Trebuie să stimulăm investițiile publice și private pentru a face culturile de legume, toate legumele, mai viabile, mai rentabile economic. Vedem companii care sunt dispuse să investească în uh, calitatea semințelor, dar uh, sunt uh, inițiative private. Lumea crede că peste 10 ani vom avea mai multă soia și va fi rentabil economic, dar pentru multe alte leguminoase, oamenii nu văd această perspectivă de dezvoltare, nu văd că se investește sau că ar fi loc să se cultive. Așadar, Uniunea Europeană trebuie să ofere acest sprijin și să-l comunice. Din păcate, politica agricolă comună uh, funcționează pe 5 ani, uh, facem acum o schemă de sprijin, peste 5 ani poate că renunțăm la ea. Nu, avem nevoie de ceva mai multă viziune pe termen lung. Viziunea noastră trebuie să fie cu bătaie mai lungă și avem nevoie, sigur, de cercetare finanțată din surse publice, dar și de la companii private. Însă nici companiile private nu vor dori să investească dacă se tem că în 5 ani își vor pierde sprijinul și susținerea această bătaie pe termen lung e foarte importantă pentru securitatea noastră pe viitor. Și dacă se fac investiții, probabil că și aceste culturi vor fi mai rentabile. Așadar, să stimulăm cererea, punând etichete pe produse, să creăm securitate investițională pentru companiile care vor să investească, adică Uniunea Europeană să arate că ofere sprijin continuu, nu doar sprijin temporar. Mulțumesc! Doamna Pelitie, mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să revin la această idee că fără soia nu putem supraviețui. De adevărat că nu putem nici renunța la soia, dar avem nevoie de un echilibru. De ceva ani, toată lumea se jură pe soia. E nevoie de o soia în agricultura tradițională, pentru nutrețul animalelor, ajungem la 40, 50, 60%, chiar 80% nevoie de soia, ceea ce e aberant. Dacă vrem o nutriție adecvată și echilibrată pentru animale, e nevoie și de altceva, nu numai de soia. Aminoacizii pot fi luați și din alte surse, iar în formulele noastre noi uh, chiar avem o cantitate mică de soia, pentru că nu prea există soia bio. În schimb, compensăm cu uh, alte alimente, cu alte furaje. Iar pentru porcine și pentru păsări, de pildă, acest, acești aminoacizi se pot găsi și în alte legume, deci putem asigura un echilibru. Monoculturile s-a dovedit că nu mai funcționează, că nu funcționează de fapt, și că biodiversitatea e soluția. Atunci însă când vrei uh, să aduci culturi foarte diversificate în o exploatație agricolă, îți dai seama că ai nevoie de mai puține chimicale și dacă ai, să zicem, nu știu, un ciclu de ciuperci, dacă spargi acel ciclu introducând o altă cultură, nu mai ai nevoie de atâtea fungicide, nu mai ai nevoie de atâtea uh, chimicale și ajungi eh, să obții un randament satisfăcător. Eu cred că trebuie să schimbăm modul în care vedem agricultura. Am ajuns la niște rezultate care cred că nu sunt mulțumitoare pe ansamblu și ați eh, spus, eh, dragă colega, că avem și problemă cu locuri de muncă. Așa este. Dacă facem rotația culturilor, diversificare, putem crea și locuri de muncă în exploatațiile agricole. Și avem nevoie în societatea noastră să facem această schimbare. De asemenea, trebuie să ne concentrăm mai mult pe dimensiunea locală. Se spune că nu avem destul randament și că mai bine mergem pe exporturi, dar cred că putem încerca să recucerim piața internă. Asta ne asigura un echilibru. Așa cum se spunea mai devreme, sigur că nu putem să cultivăm bio peste tot, dar poate am putea să ne informăm cu privire la acest tip de agricultură și de hrană care s-a dovedit că are beneficii și că funcționează și putem schimba eventual direcția pe care a luat agricultura în Europa. Bravo. I think it's important that we... Domnul Mnoten, mi se pare important să înțelegem de ce Uniunea Europeană importă 25-30 de milioane de tone de soia, de făină de soia de pe piața mondială în fiecare an. Adevărul dur este că, de fapt, Asta înseamnă doar 60-70% din uh, proteina administrată astăzi în Europa, animalelor. Și dacă n-am mai uh, primi acele vapoare cu soia din uh, America, cred că în trei luni de zile am vedea că fermele de porcine, de păsări și de vită și de uh, vite probabil că n-ar mai putea supraviețui. Dacă astăzi am opri importurile, de azi în trei luni am fi într-o situație catastrofală. Asta e realitatea. Deci de ce suntem atât de dependenți? De ce am fost atât de dependenți în ultimii 15-20 de ani? După cum bine a spus domnul Flanagan, răspunsul la această întrebare ține de profilul aminoacizilor. La soia se vede foarte clar că avem acei aminoacizi sulf. Aceștia sunt cei care uh, sunt exploatați foarte mult în exploatațiile zootehnice agricole. În uh, sistemul modern de a hrăni animalele. Și aminoacizii aceștia duc la uh, dezvoltare foarte puternică a animalelor. Crește carnea, lizina de pildă. Și uh, acești aminoacizi se regăsesc în cantități mari în soia. Iată de ce importăm soia, pentru că dacă animalele mănâncă soia, genetic dezvoltă anumite caracteristici. Puii sau vitele nu mai pot fi apoi hrănite cu um, proteine de slabă calitate, pentru că nu se mai performeze, adică nu se mai dezvoltă la fel. Se vor dezvolta, dar nu la randamentul pe care ne-l dorim. Deci, genetica animalului a fost pur și simplu influențată de uh, hrana pe care i-am administrat-o. Nu poți uh, să, să conduci o mașină cu un motor turbo dacă îi dai biodiesel sau motorină. La fel și la un animal. Are un sistem metabolic care are nevoie de anumiți nutrienți. Un combustibil, un carburant, nu? Asta face soia pentru animalele de crescătorie. Există însă și alternative și, într-adevăr, lupinul este o alternativă pentru că are un conținut proteic ridicat, cam 40% și poate concura, deci, cu soia. Făina de soia are 44-47%, depinde de unde o cumperi. Lupinul are cam 40%. Mazărea și fasolea au cam 25% conținut proteic, de aceea doar lupinul poate concura. Și de aceea Repet, pentru anumite animale este foarte important să îi dai să le dai un astfel de nutrient care are conținut ridicat proteic, pentru că genetica le cere. Nu mai poți să oprești uh, hrana cu soia și să le dai altceva, iarbă. În ultimii 10-15 ani, am reușit să depășim în sfârșit uh, problemele uh, agronomice ce ne împiedicau să cultivăm lupin. Abia în ultimii 10-15 ani am reușit să găsim soluții în acest sens. Revenind la problema decuplării sau recuplării, care e o idee interesantă, trebuie explicat că una din problemele legate de uh, cultura de soia în Europa, istoric, este următoarea. În 92, soia a fost uh, ghinionistă și a fost încadrată la oleaginoase, ca parte a acelui acord de la Blair House. Și Matias poate confirma că aceasta a fost o problemă majoră. Și ca să vă dați seama, în 93-94, eu i-am spus unui fermier, de ce nu te apuci să cultivi niște soia? Fermierul mi-a răspuns, pentru că oleaginoasele primesc subvenție de 120 de lire per acru. În schimb, uh, mazărea și fasolea primește doar 80 subvenție și, din păcate, pentru soia ea a fost încadrată la oleaginoase și, sincer, acesta e motivul pentru care soia n-a prea prins în Europa, până când n-a crescut și prețul. Dar acest lucru s-a întâmplat abia în ultimii 5-7 ani, cred. Abia în acest uh, timp recent a devenit soia rentabilă sau interesantă din punct de vedere economic pentru fermieri. Așadar, întrebarea e ce facem acum? Cum rezolvăm această dependență nebunească care ne poate duce la dezastru în doar trei luni? V-am spus că situația se va înrăutăți. Chinezii, în următorii cinci ani, o să retragă de pe piață sute de milioane, o să ia de pe piață sute de milioane de tone, probabil. Noi încă nici măcar n-am ajuns la pragul de sus. Dar uh, nu trebuie să așteptăm să ajungem acolo, trebuie să luăm măsuri acum. Cum rezolvăm dependența? M-am gândit la tot felul de idei. În ce mă privește, ideea cea mai fezabilă pentru Parlamentul European nici nu mă gândesc la organismele modificate genetic. Mă gândesc doar în termen real cum rezolvăm problema dependenței, 30 de milioane de tone. Ei bine, doar printr-o politică integrată comunitară. O politică care să integreze și măzrea, fasolea, și lupinul, și soia, și legumele foliare. Toate trebuie integrate într-o singură politică. Trebuie să integrăm aceste culturi. Doar așa putem să ne reducem dependența de importurile de soia. Deci, ca să vă răspund la întrebare, cum ne reducem dependența și cum ajungem la o independență a proteaginoaselor în Europa, doar recunoscând meritele tuturor acestor uh, tipuri de legume de care vă ziceam, mazăre legume, lupin, soia și legume foliare. Putem doar recunoscând beneficiile pe care le au în comun aceste legume. Și domnul doctor Kazovski are dreptate. Modelul cu uh, credite de CO2 este un model bun. Pentru că e nevoie de 2 litri de gaz natural pentru a produce 3 kg de azotat. O tonă de nitrat are nevoie de 150 de, de mai mult de sute de litri de gaz naturale. Însă, azotul fixat în sol de un hectar este echivalentul a 90 de litri de motorină și e un calcul pe care ar trebui să îl avem în vedere atunci când cheltuim banii contribuabilor prin scheme de finanțare astăzi. De fapt, noi subvenționăm culturii, culturile greșite. Dacă vrem un viitor bun și un viitor curat, trebuie să preluăm acest model al uh, creditelor pentru emisii de CO2 și să avem o politică integrată. Asta e părerea mea personală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, într-adevăr. Abordarea noastră până în prezent în Europa cu privire la proteinele din plante, care a fost? Ca la bugete, în general, întotdeauna lăudăm economiile, în teorie, însă, în momentul în care trebuie să cumpărăm ceva, în practică, încercăm să uh, avem prețul cel mai bun. Economiile de scară câștigă și deciziile în practică sunt diferite de ceea ce spunem în teorie. Banii vorbesc. Astăzi am putut avea o dezbatere foarte aprofundată și cred că va trebui să ținem seama de toate aceste aspecte pe care le-am menționat. De exemplu, în ceea ce privește viitorul politicii agricole comune. De aceea, v-am fi chiar recunoscători dacă ne-ați putea transmite unele dintre comentariile acestea, ca să le putem lua în considerare pe viitor, în momentul în care lucrăm pe aceste domenii. Le mulțumesc foarte mult tuturor celor care au participat la această discuție. În mod clar, proteinele din plante joacă un rol important în asigurarea unui echilibru în agricultură și în asigurarea unui echilibru alimentar în Europa. Avem nevoie de o agricultură bazată pe biodiversitate, pe echilibru și pe utilizarea resurselor disponibile cât mai bine cu putință. Și aici vorba mai ales de proteinele, de proteine. Deci, abordarea trebuie să fie cât mai largă și cât mai diversificată, atât la nivel politic cât și în alte, la alte niveluri. După cum ați spus, domnilor, domnilor și domnilor invitați, o astfel de abordare ne-ar putea sprijini în viitor. Vă mulțumesc foarte mult tuturor! Le mulțumesc așadar experților. Mai avem un punct pe ordinea noastră de zi. Dacă vă interesează, puteți să rămâne, dacă aveți și timpul necesar la dispoziție. În orice caz, eu doresc să vă mulțumesc încă o dată. Am încheiat cu, punct, cu audierea și acum trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Producția ecologică. După cum știți, există un trilog care se desfășoară la ora actuală. Au avut loc șapte întâlniri în timpul președinției olandeze. Ultima a fost pe 16 iunie. Ele nu s-au uh, terminat, ele vor continua în timpul președinției Slovaciei. Mi-ar fi plăcut să avem o reprezentant de la președinția slovacă. Este important ca ei să se pregătească pentru acest nou rol pe care îl vor avea. Acum aș vrea să-i dau cuvântul raportului domnului Heisling să ne spună care este starea actuală la trialog. Cu privire la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, domnule Heisling, aveți cuvântul. Dar înainte să vă dau cuvântul, aș dori să le mulțumesc încă o dată tuturor participanților din suflet. Domnule Heusling, aveți cuvântul. Ja, Herr Vorsitzender, Sie haben es ja schon gesagt, wir haben äh, den Săptămâna trecută s-a încheiat cel de-al nouălea trilog. Mulțumesc președinției țărilor de jos am reușit să facem progrese majore. Dosarul nu e deloc simplu. Și acum există păreri diferite. Unii vor spune de ce n-ați terminat asta deja, de ce durează de atât timp. Da, știu, durează de multă vreme, dar cred că am progresat mult sub această președinție țărilor de jos. Uh, unii vor spune că paharul e pe jumătate gol, alții că e pe jumătate plin. Eu spun că e pe jumătate plin și mulțumesc mult comisiei care în ultimele săptămâni a făcut posibile numeroase compromisuri, astfel încât am reușit să ajungem la diverse acorduri, în special pe importuri, la fel la domeniul de aplicare, la obiective, la principii, reguli în general, toate astea sunt rezolvate. La discuțiile anterioare am discutat mult despre control și acolo nu a fost deloc simplu să găsim un compromis pentru că pozițiile erau divergente și am reușit acum să găsim un compromis pentru că e un punct destul de complicat totuși Uh, și aș spune că suntem încântați, ne-am putut păstra în punctele pe care am insistat. Să existe un control anual, fizic, așa cere regula. Mai există, deci Consiliul dorea o excepție pentru 30 de luni. Posibilitatea există în principiu, dar numai sub criterii foarte stricte, când o fermă e considerată sigură. Și am găsit că posibilitatea de extinde pe o perioadă de 24 de luni. Întrebarea era dacă controlele sunt anunțate și aici lucrurile rămân ca și până acum. Controlele sunt neanunțate, dar dacă e necesar pot exista excepții. Controlul e fizic la fața locului, anual. Sigur că există și controle de risc care pot exista, pot avea loc oricând. Asta nu, nu se îndoiește nimeni. Și ne-am pus de acord cu Comisia Envy și asta destul de simplu. Aveam uh, mandate diferite. La NV s-a propus ca partea ecologică să treacă în regulamentul general de control, iar noi aici, în comisia noastră, am spus că partea de verificare ecologică să țină de un regulament ecologic. Și asta așa a rămas până la un punct unde avem competențe mixte, dar cred că putem susține ideea. Ce nu am reușit încă? una din cele mai sensibile întrebări și anume ce facem cu um, probleme de impurități, de murdărie. Noi am spus că trebuie îmbunătățită răspunderea, fiecare trebuie să aibă un plan să-și îmbunătățească controlul intern al acestor ferme și apoi în următoarea discuție vom vedea cine ce măsuri trebuie să ia, cum tratăm lucrurile. Un lucru e clar, și statele membre sunt obligate să protejeze acest sector ecologic, am spus asta și în mandat, deci dacă există probleme cu anumite pesticide și folosirea lor, și statele membre trebuie să răspundă pentru a evita problemele. Un punct, și asta s-ar putea să țină de noua președinție slovacă, să progresăm. Am avut deja câteva discuții preliminare. Parlamentul e de părere că multe părți ale regulamentului ar trebui să treacă la regulamentele de bază și să nu lăsăm puncte deschise care să fie rezolvate prin acte delegate de implementare. Și aici există diferențe cu Consiliul. Pe multe puncte, Consiliul nu are o poziție sau spune asta vedem după. Și atunci, Consiliul trebuie să primească un nou mandat. Dorim să vorbim despre creșterea animalelor, despre uh, material săditor. Dorim să clarificăm lucrurile în acest regulament și n-aș vrea să mai amânăm asta. Asta trebuie să discutăm cu noua președinție. În mare, știu că mulți se vaită că ne mișcăm cam lent, dar progresăm și când mă uit la câte capitole am clarificat deja, sunt sigur că sub viitoarea președinție, deci încă în decursul acestui an, vom încheia subiectul. Mulțumesc!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 Noi am constatat pe teren că există încă o oarecare opacitate în ceea ce privește negocierile și, mai grav, ceea ce privește regulamentul. Sunt foarte mulți uh, crescători de animale afectați de criză care totuși încearcă să se extindă și în domeniul bio, însă ei se confruntă cu anumite probleme Regulamentul acesta nu se aplică la fel în toate țările. Mulți agricultori încearcă să se diver- să diversifice activitățile, însă nu sunt sprijiniți de Comisia Europeană. Ei doresc, uh, tocmai uh, în urma acestui, uh, acestei situații de fapt, să renunțe la reconversie. fermierii care doresc să, să-și, să-și diversifice activitățile trebuie să fie sprijiniți, nu uh, să le negăm acest sprijin. Domnul Iacovici. Mulțumesc, domnule președinte. Și am să fiu succint. Eu nu vreau să fiu extrem de optimism, optimist, așa cum era colegul Heisling. Nu aș dori să spun că s-au făcut chiar atât de multe lucruri în timpul președinției olandeze. Eu sunt de opinie că înaintăm extrem de încet. Chiar dacă reușim să terminăm ceva până la Crăciun, în timpul președinției slovace, tot nu cred că ar fi foarte bine. Eu cred că nu vom reuși. Și pe apoi chiar dacă am reușit, mă întreb câte regulamente noi și de bună calitate vom reuși să adoptăm. Eu mă întreb dacă aceste regulamente nu vor fi decât niște măsuri cosmetice, așa după doi ani de muncă. Cred că vom ajunge, după atât de multe eforturi, doar la un minim de măsuri pe care le vom adopta. Înțeleg că procesul presupune un control și acesta este un lucru foarte bun. Totuși, dacă analizez uh, întreaga, întreagul peisaj, îmi pun întrebări în ceea ce privește calitatea produsului final la care vom ajunge. Domnul Andrieu, mulțumesc, domnule președinte. Nu doream să intervin, însă trebuie, acum că a luat cuvântul domnul Ferran. Ferran. Nu cred că este un fel de negociere din umbră, cum a spus dumneavoastră. Și aș dori să-i mulțumesc domnului Heisling pentru calitatea rezumatului pe care l-a făcut și mă alătur lui. Am lucrat foarte mult pe acest dosar, în toate, toate părțile implicate. Nu este un dosar simplu, el este chiar foarte complex. Este o modificare a unui regulament care se referă la producția ecologică. Deci există deja un regulament. Și noi, toate instituțiile implicate, trebuie să luăm în serios rolul și nu trebuie să grăbim negocierile. De, ase- de aceea, eu sunt de acord cu ideea că am înregistrat progrese foarte importante, de exemplu, în ce privește mixitatea. Anul trecut nu aveam aceste uh, chestiuni pe masă. Și în ce, ce privește control, am avansat foarte mult. Totuși, nu trebuie să uităm că problemele sunt foarte complexe și ele vizează cetățenii europeni și mai mult decât atât o piață intercontinentală de agricultură bio. În momentul în care vorbim despre control, ne referim la chestiunile care sunt intracomunitare, dar și uh, bunurile care sunt exportate. Deci, iată, o altă dimensiune. miza este extrem de mare. Prin agricultura bio sunt uh, afectate toate sectoarele și toate sectoarele agriculturii. Nu putem avansa altfel decât încet și sigur, pentru că este un domeniu extrem de complex și care afectează atât Uniunea Europeană cât și o, o gamă largă de țări terțe. Președintele, mulțumesc foarte mult. Aici nu este un punct de discuție. Nu avem un schimb de opinie aici. Doamna Aguilera, aveți un singur minut la dispoziție. Mulțumesc. Am o întrebare foarte concretă. Există un acord în ceea ce privește pragurile? Plafoanele? Există vreun acord de negocieri cu privire la plafonuri sau nu? Domnule Heisling, vă rog foarte pe scurt, un minut. Ja, Sie ja die... Cunoașteți textul pregătit de Parlament, așa că suntem de acord cu Consiliul. Nu dorim uh, introducerea vreunui plafon, dorim doar, și asta s-a recunoscut în ultimul trecut, ca măsurile precau, precauționarea să fie sporite. E vorba de mai multe aspecte aici când vorbim de fermele organice, biologice. Sunt mai multe aspecte care trebuie incluse, deci nu ar fi suficient ca Comisia să preia acest un punct. Însă, așa cum am spus, nu e deloc simplu. Nici la alte puncte n-am crezut că e simplu. Și de aceea spun colegului de la Liberali, că cred că vom putea reuși. Și eu sunt oricum de părere că noua președinție a făcut deja eforturi să țină cont de cerințele noastre și nu începem nici de cum de la zero acum. Cred că putem să sperăm. Și am mai spus, nu e un teren cu totul nou cel pe care ne mișcăm. Nu are rost să ne panicăm acum. Mulțumesc! Problem w ogóle wycofania kiedyś tego. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, s-a pus la un moment dat și problema retragerii acestui regulament, dar acum, iată, lucrurile par să-și fi găsit soluțiile corespunzătoare. Aceasta e direcția în care ar trebui să mergem. Și dacă putem să mai cerem un lucru, în mai scurtă informare pe mail privire la aceste întrebări pe care le-ați menționat. Poate ne-ați putea trimite un e-mail în acest sens. Bine. Doamnelor și domnilor, de dimineață am avut uh, discuția coordonatorilor, ați primit recomandările, nu văd observații, deci cred că le putem adopta. La diverse nu văd nicio observație. Următoarea ședință pe 13 și 14 iulie. Vor fi atunci prezenți reprezentanții Consiliului, ministrii agriculturii din guvernul slovac. Am discutat diferite subiecte și va fi sigur ultima ședință înainte de vacanță. Deci, noi vom vedea pe 13 iulie și dacă mai apar subiecte, vedem ce se întâmplă între timp. Mai e și Consiliul uh, Ministrilor care va avea loc la Luxemburg. Așteptările sunt desigur mari, dată fiind situația